Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Dragi colegi, permiteți-mi să încep ședința pentru că timpul este limitat. And I would like to uh, inform you that we Aș vrea să vă informez că începem cu punctul 5 de pe ordinea de zi, prezentarea studiului privind provocările constituționale presupuse de extindere. without constitutional changes. Și întrebarea este dacă extinderea este posibilă fără schimbări constituționale. Avem pe profesorul De Vite care a pregătit acest studiu comandat de departamentul nostru privind drepturile cetățenești. Profesorul De Vite este profesor de legislația europeană la Universitatea Maastricht și de asemenea și la Institutul European, dacă am înțeles bine. Deci vă dau uh, timpul prezentării. Ne-am gândit inițial la 20 de minute, dar sunt puțin prezenți, deci dacă aveți nevoie de mai mult timp, nu e nicio problemă. Deci aveți cuvântul, domnule profesor De Vite. Thank you for the invitation. Mulțumesc pentru invitație, doamnă președinte, pentru invitația de a vorbi astăzi aici în legătură cu acest uh, studiu, această analiză aprofundată uh, despre provocările constituționale ale extinderii. Probabil că puteți întreba care extindere se va mai întâmpla, vreo extindere, nu știm. Este oare de dorit? Nici asta nu știm. Dar e pe ordinea de zi oficială a Uniunii Europene Comisia Europeană a promis că munca pe extindere va continua, cel puțin cu Balcanii de Vest, deci s-ar putea să se întâmple, s-ar putea ca în următorul mandat al acestui Parlament și al Comisiei să se facă activități concrete de pregătire a aderării de către noi membri. Deci raportul meu nu e despre dacă se va produce aderarea, nu prezice nimic și nici dacă ar trebui să ne dorim să se producă o extindere, e strict vorba de provocările constituționale pentru Uniunea Europeană dacă ar fi să se mai producă o extindere. Și dat fiind faptul că acest subiect e pe ordinea de zi și am putea să avem noi state membre într-o perspectivă medie, are sens ca instituțiile europene să reflecte asupra ce înseamnă asta perspectiva extinderei nu doar din punctul de vedere al pregătirii acestor țări de a adera, dar și din punctul de vedere al uh, capacității, așa numite capacități de absorpție a Uniunii Europene. Va fi Uniunea Europeană capabilă să primească noi membri sau mai înainte de asta ar trebui lucrurile să se schimbe și în documentul de politici privind extinderea din 2008, februarie 2018 Comisia, salutând ideea extinderilor suplimentare, a spus și că Uniunea trebuie să fie mai puternică și mai solidă înainte de a deveni mai mare. Deci mai puternică și mai solidă înainte de a fi mai mare. Și în acest context Comisia nu a dat foarte multe detalii, dar ă, totuși a menționat în special nevoia de a trece de la unanimitate la vot calificat, cu majoritate calificată în Consiliu, în domenii cum ar fi politica internă, politica externă sau piața internă, mă scuzați, și de asemenea întărirea statului de drept în Uniune. Dat fiind faptul că Parlamentul European, conform articolului 49 din tratat, trebuie să-și dea consimțământul la aderarea oricăror noi state membre, Parlamentul European este de asemenea în poziția privilegiată de a pune condiții la aderarea noilor țări și aceste condiții ar putea, de asemenea, să aibă legătură cu anumite ajustări la sistemul constituțional actual al Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, Parlamentul European ar putea decide să facă o legătură între aprobarea viitoarelor tratate de aderare și uh, introducerea unor schimbări în sistemul instituțional al Uniunii Europene. Deci ăsta este uh, background-ul uh, acestui studiu. Uh, contextul în care am pregătit acest studiu. Această legătură între extinderea Uniunii și nevoia de a-și adopta cadrul constituțional, uh, această legătură, sigur că nu e nouă. Toți știm că a fost o dezbatere foarte aprinsă pe acest subiect în cei 10 ani care au precedat extinderea din 2004. Dezbaterea aceasta a fost pornită la Consiliul European din 1993 de la Copenhaga, care a deschis, că a dat posibilitatea aderării celor din Est și în cei 10 ani care au urmat au existat o serie de revizuiri de tratate și unele dintre temele majore în dezbaterea privind schimbarea constituțională au fost tocmai dacă uh, acea extindere care urma să se producă cu 10 sau 12 state membre va cere și schimbări în sistemul uh, Uniunii Europene. Și primul capitol al studiului meu se referă exact la asta. Deci reamintește aceste dezbateri timpurii, nu din interes istoric, ci aș spune, pentru că uh, principalele teme care au fost discutate deja la acel moment încă uh, mai sunt de actualitate și astăzi. Uh, încă de atunci, extinderea a lansat trei teme de reformă constituțională în dezbaterea europeană, care încă există. Prima se refera la nevoia de a păstra capacitatea de a lua deciziile a Uniunii Europene după extinderea cu un număr atât de mare de țări. Deci se punea întrebarea dacă Uniunea va mai putea să acționeze după o extindere masivă. Asta a fost una dintre întrebările principale. A doua, întrebarea dacă această extindere masivă ar cere de asemenea și introducerea unor noi forme de integrare diferențiată într-o Uniune mult mai mare. Și în al treilea rând se punea întrebarea legată de așa numitele condiționalități politice, cum să se asigure respectul de către toate statele membre, nu doar de către cei noi veniți, a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Deci, în prima parte a studiului, mă întorc la aceste dezbateri și subliniez schimbările constituționale care s-au făcut drept reacție la aceste întrebări în anii care au precedat extinderea și o serie de lucruri s-au produs. De exemplu, a existat o schimbare majoră în ce privește luarea deciziilor de la unanimitate la majoritate calificată în Consiliu, odată cu o creștere majoră a puterii de codecizie a Parlamentului. Am văzut uh, cum s-au creat mecanisme diferențiate, de exemplu mecanismul de cooperare aprofundată, și de asemenea, am uh, văzut uh, o evoluție și o dezvoltare a garanțiilor legate de uh, drepturile fundamentale și valorile fundamentale prin adoptarea cărții, cartei privind drepturile fundamentale și acum faimosul mecanism din, din articolul 7 privind statul de drept și valorile fundamentale. Deci s-au întâmplat anumite lucruri, dar altele nu s-au întâmplat. Așadar, în al doilea capitol al studiului, examinez situația în care ne aflăm astăzi și mă uit din nou la aceste trei teme principale pe care le-am uh, menționat și discut unele dintre ideile de reformă actuale și dintre posibilitățile sau nevoile de schimbare constituțională suplimentară dacă se va produce o nouă extindere. Așadar, într-un fel ați putea spune că următoarea extindere va fi doar cu o țară, două sau trei și atunci care e problema? E, problema nu e atât de mult adăugirea unui număr mic de țări la un număr deja mare de țări, ci și că adaptarea constituțională nu s-a produs așa cum ar fi trebuit să se producă în perioada anterioară. Deci există, aș zice, un uh, deficit uh, acumulat în ce privește adaptarea sistemului la numărul mare de țări, la creșterea acesta a numărului de țări care s-a produs în ultimii ani. Deci, dați-mi voie din nou să examinez cele trei teme pe care le-am menționat și să vă spun care sunt câteva dintre propunerile pe care le supun atenției dumneavoastră și, sigur, și atenției viitorului Parlament uh, European. Prima temă, la pagina 16 a raportului, prima temă se referă la păstrarea capacității de luare a deciziilor a Uniunii Europene. Un lucru care nu s-a întâmplat uh, în uh, ocaziile anterioare a fost să se elimine regula unanimității odată pentru totdeauna. Încă mai sunt uh, o serie de domenii uh, de politici și revizuirea tratatelor de asemenea care sunt supuse acordului unanim al statelor membre în Consiliu sau în Consiliul European. Uh, mulți spun uh, și care e problema majoritate calificată, unanimitate, pentru că oricum Consiliul uh, tot timpul încearcă să ajungă la unanimitate între delegații, ceea ce e adevărat. Dar cred că putem fi de acord cu toții că în ultimii ani acest consens a, s-a aflat sub mare presiune în Consiliu și am avut din ce în ce mai multe situații în care delegațiile statelor membre în Consiliu sunt într-un dezacord fundamental. Uh, sunt din ce în ce mai multe cazuri în care se votează atunci când se poate vota și sunt din ce în ce mai multe cazuri în care puterea oficială de veto oferită de regula unanimității este folosită într-un mod impredictibil și uneori obstrucționist, oricum mult mai mult ca înainte. Prin urmare, consider că concluzia uh, e justificată, această concluzie că schimbarea de la unanimitate la uh, majoritate calificată sau la un alt tip de vot majoritar în orice zonă de politici, a devenit un mijloc esențial de menținere a capacității Uniunii de a acționa în viitor. Președintele Comisiei Juncker în uh, declarația prin starea Uniunii de acum 2 ani din 2017 a anunțat deja inițiative de uh, de îndepărtare din ace- de acest sistem de unanimitate prin așa numită pasarelă. Deci un transfer către vot calificat, cu majoritate calificată, fără revizuirea tratatelor. Și a făcut apoi Comisia două propuneri concrete. Una, să se treacă la vot cu, cu majoritate calificată în anumite domenii, subdomenii ale politicii comune de securitate și externă și pe unele chestiuni legate de politicile fiscale. Comisia este foarte grijulie să spună că e vorba de o tranziție foarte graduală și uh, e o schimbare parțială ca să fie cât mai puțin controversat, dar cred că din partea sa Parlamentul European poate să meargă mai departe și să spună că este timpul să se elimine uh, decizia, votul unanim pe toate domeniile de politică și pentru toate tipurile de decizii. Asta ar implica și să ne gândim din nou la practica acordurilor mixte cu țări terțe, pentru că, așa cum știți, majoritatea tratatelor pe care Uniunea le încheie cu țări terțe sunt acorduri mixte, deci, uh, deși procesul de luare a deciziei uh, constă în majoritate calificată, dar pentru că statele membre sunt parte la aceste tratate, ele trebuie să ratifice separat aceste tratate, fiecare în parte, și atunci ajungi, te întorci la unanimitate și la un sistem de veto, cum am văzut în unele cazuri recente, de exemplu acordul CETA cu Canada. Deci asta e o altă, un alt domeniu în care într-un fel avem unanimitate, deși tratatul nu o cere în mod explicit. Și în fine, uh, cineva ar putea merge și mai departe și s-ar putea gândi la o revizuire a sistemului însuși. Chiar putem să continuăm cu vechiul sistem în care fiecare amendament uh, din tratat trebuie aprobat de fiecare stat membru, de fiecare dată? Asta este o regulă care a fost introdusă atunci când Comunitatea Europeană avea șase state membre și avea sens atunci, evident, că trebuia ca fiecare să fie de acord cu schimbările la tratat. Dar încă o avem și astăzi, cu 28 sau 27 sau în viitor cu 30-32 de state membre. Și am văzut că din moment ce opiniile țărilor pe o serie de chestiuni sunt din ce în ce mai divergente, faptul că nu doar guvernele trebuie să fie de acord, dar uneori și parlamentele naționale și curțile constituționale din țările membre sunt implicate, a devenit din ce în ce mai dificil, dacă nu imposibil, să se prevadă orice revizuire a tratatului și poate că următoarea extindere, dacă se produce, ar fi în momentul potrivit să se readucă în discuție acest subiect tabu. Eu aș spune chiar că abandonarea regulii privind un anim un vot unanim în uh, revizuirea tratatelor este în interesul național al fiecărui stat membru, de fapt. Pentru că chiar dacă în viitor păstrăm o majoritate specială super calificată pentru amendarea tratatelor, probabilitatea ca uh, țările să fie de partea celor care vor schimbarea tratatelor va fi foarte mare și este în interesul uh, oricărei țări să permită Uniunii Europene să se adapteze la niște circunstanțe în schimbare. Avem atât de multe reguli în aceste tratate, sunt atât de multe lucruri scrise în tratatele astea și se întâmplă atât de multe lucruri în viața de zi cu zi a Uniunii Europene și oamenii spun, a, dar nu putem să facem asta pentru că tratatul nu ne permite. Deci trebuie să existe un sistem mai flexibil prin care să se promoveze schimbările. Deci asta este ce am discutat ce am propus la acest prim punct că această capacitate de luare a decizii a Uniunii Europene este uh, legată de eliminarea regulii privind unanimitatea. A doua temă pe care am acoperit-o în al doilea capitol uh, de la pagina 20 încolo este dacă ar trebui să regândim sistemul existent pentru diferenț- integrarea diferențiată, sistemul pe care îl avem acum. Cu siguranță, dacă păstrăm această regulă privind unanimitatea, trebuie să avem totuși o cale de scăpare. Trebuie să păstrăm posibilitatea, atunci când totul e blocat de o țară sau două, un grup de alte țări poate să meargă mai departe și să facă lucrurile împreună, să ducă mai departe procesul de integrare. Acesta este interesul în a avea integrare diferențiată. Sistemul existent este el suficient de flexibil din această perspectivă? Dați-mi voi să spun câteva lucruri în legătură cu asta. Prima posibilitate a integrării diferențiate se referă la utilizarea cooperării uh, aprofundate și am văzut de la tratatul de la Lisabona încoace uh, prima utilitate a acestui mecanism, un grup de țări poate merge mai departe cu susținerea instituțiilor uh, europene. Deci se face legislația europeană, dar ea se aplică doar unui grup limitat de țări care gândesc la fel. Deci s-a discutat adesea dacă această cooperare aprofundată, care până acum a fost folosită pentru programe individuale și ad hoc, dacă ea n-ar putea fi folosită într-un mod mai sistematic de un grup de state membre care gândesc la fel, deci niște țări, un grup de avangardă care să spună noi împreună avem de gând să folosim mecanismul uh, de cooperare uh, aprofundată pentru a face anumite lucruri împreună, dacă alte țări nu vor să o facă. Deci, uh, dacă ne uităm la regulile legate de cooperarea aprofundată, acestea sunt abia fezabile conform regulilor uh, actuale. Pentru că, după cum știți, acest tip de cooperare este supusă unei serii de constrângeri juridice care sunt prevăzute în tratat, ceea ce face aproape imposibil să se construiască un grup uh, coerent uh, pentru a folosi acest regim. Prima constrângere este legată că, de faptul că este o regulă de ultimă instanță și că se poate implementa numai după ce le, procedura legislativă normală a fost încercată, după ce s-a făcut o încercare reală ca toate statele membre să se alinieze acestui proiect. Și cealaltă constrângere este dreptul unui stat membru de a se alătura unui proces de cooperare aprofundată chiar și după ce a început. Deci, de fapt, un grup autodefinit de pionier nu poate exclude alte state care nu sunt inițial partea grupului. Acest regim a fost construit deliberat, evident, încât să fie întotdeauna deschis pentru ca orice țară să poată să se alăture. Deci are limite clare și cealaltă limită a cooperării aprofundate este că nu se poate folosi decât în cadrul competențelor europene existente. Nu este ceva care se poate fi folosit pentru a extinde integrarea europeană în noi zone, ci pot eh, doar să folosească competențe deja existente într-un grup mai mic de țări. Of course, there is another Dar sigur, mai există un alt instrument de flexibilitate sau de integrare diferențiată pe care îl cunoaștem bine, și anume posibilitatea ca mai multe state membre să iasă din ordinea juridică Uniunii Europene și să încheie un acord internațional separat între ele pe chestiuni care sunt eh, legate de procesul european. Convenția Schengen este exemplu istoric în acest sens și acum exemplu clasic este mecanismul european de stabilitate, care a fost creat ca, organi- ca organizație internațională separată, încheiată între membrii zonei euro. Sigur, Parlamentul European nu-i plac aceste aranjamente interstatale, din motive întemeiate, pentru că e vorba de uh, tratate internaționale încheiate de guverne pe cont propriu, au nevoie de aprobarea parlamentelor naționale, dar nu de cea a Parlamentului European și uh, funcționarea acestor uh, acorduri satelit nu lasă loc deloc pentru un control democratic din partea Parlamentului European. Din punctul de vedere al statelor membre, însă, aceste mecanisme prezintă avantaje clare, pentru că aici, spre deosebire de cooperarea consolidată, inițiatorii, statele care vor să meargă mai departe și să folosească acest mecanism, sunt libere să-și aleagă partenerii pentru că e vorba de un tratat internațional uh, nou. Nu ești obligat de normele existente ale legislației Uniunii Europene cu privire la cine poate participa, așa că aceste state pot să hotărască să facem noi ceva împreună, noi, uh, grupul de pionieri. Iată un avantaj. Celălalt avantaj al acestui mecanism este că se poate folosi pentru a trece mai departe de competențele Uniunii Europene, deci uh, permite extinderea integrării europene în alte domenii. Însă, cum spuneam, sunt și multe dezavantaje și, sigur, astfel de tratate internaționale trebuie mereu să respecte limitele dreptului Uniunii Europene. Nu pot niciodată să includă norme care să încalce legislația europeană. Având în vedere această panoramă, în document mai uh, descriu pe scurt um, două posibile inițiative de uh, integrare diferențiată pe care le-am văzut și le-am discutat în ultimii ani. Avem, pe de-o parte, o adunare parlamentară pentru zona euro, ca exemplu, una separată pentru statele zonei euro. Și eu am um, sugerat că ar fi ilegal să se instituie în temeiul uh, tratatelor uh, europene în acest moment pentru că ar prelua din uh, competențele instituțiilor europene. Și celălalt exemplu pe care îl discut este crearea unei capacități bugetare pentru zona euro în care, sigur, avem un temei juridic în tratatele actuale, dar nu o să intru în detalii. Și ajung la ultimul punct, și anume cea de-a treia temă, și anume cum să îmbunătățim sistemul de protecție a valorilor uh, fundamentale ale Uniunii Europene, care sunt în uh, articolul 2 din TUE. Drepturile fundamentale, democrația, statul de drept și așa mai departe. Aici ați constatat cu toții cât este de greu să se aplice așa numita procedură a bombei atomice din articolul 7 din uh, TUE, mecanismul de sancțiuni pe care Comisia sau Parlamentul European pot să-l inițieze și avem două astfel de proceduri care au fost inițiate împotriva Poloniei și Ungariei. Eu nu o să intru în această discuție, însă ce vreau să spun sunt patru lucruri. De fapt, patru modalități Uh, prin care Uniunea Europeană ar putea să meargă dincolo de acest articol foarte dificil și împovărător și să ajungă la un sistem mai eficient uh, pentru protejarea drepturilor fundamentale. Cele patru îmbunătățiri sunt următoarele. În primul rând, ce lipsește, cred, din articolul 7, din mecanismul de acolo, este un cadru de monitorizare uniform, adică niște etaloane, niște benchmark-uri clare cu privire la ce se așteaptă de la statele membre în ceea ce privește valorile uh, fundamentale. Pentru drepturile omului avem un benchmark, avem Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, însă pentru statul de drept și pentru democrație nu există astfel de etaloane clare, nu există o definiție clară a ceea ce se cere de la statele membre. Deci, cred că acesta ar fi unul dintre aspectele unde Parlamentul European ar putea să ia o inițiativă utilă și anume să dezvolte uh, o declarație interinstituțională sau ceva de acest fel care să enumere elementele necesare și constitutive ale ceea ce reprezintă statul de drept și um, uh, democrația. Știm cu toții că în această discuție, când vorbim despre democrație, de exemplu, foarte ușor pot să spună guvernele, dar noi am fost aleși, oamenii au votat pentru noi. Care e problema? din punct de vedere al democrației. Deci trebuie să existe o dezbatere cu privire la ce înseamnă democrația, pentru că e vorba de mai mult decât să fii aleși, să ai majoritate în Parlament, că dacă ai asta, atunci poți să faci ce vrei tu. Cu siguranță e nevoie și de alte elemente. În al doilea rând, ce e necesar și aici Parlamentul European deja a luat o inițiativă, este o evaluare continuă și cuprinzătoare a modului în care respectă statele membre, toate statele membre, aceste valori. Pentru că în acest moment, cu mecanismul de la articolul 7, este foarte ușor să se spună că sunt standarde duble. Noi suntem țintă, pe când alte state membre au și ele probleme. probleme. Dar trebuie să existe o realitate a unei monitorizări obiective și uh, Parlamentul în rezoluția sa din octombrie 2016 a propus acest lucru. Să se facă un raport anual cu privire la situația democrației, statului de drept și a drepturilor fundamentale în toate statele membre pe baza constatărilor unui panel uh, format din uh, experți independenți și aș susține că ar trebui să aibă și Agenția pentru Drepturile Fundamentale un rol mai important pentru că e o resursă importantă a Uniunii Europene. În al treilea rând, ar trebui să se poată, ar fi de folos de altfel, să se facă o legătură între cheltuielile din fondurile Uniunii Europene și respectarea uh, dreptului, um, statului de drept și democrației. Avem o recomandare a Parlamentului European în acest sens ca în viitor să fie posibil să se retragă finanțarea europeană pentru statele care nu respectă standardele minime. Eu aș sugera ca pe lângă această condiționalitate negativă să facem mai mult și la partea de condiționalitate pozitivă, adică să spunem că ar trebui să se folosească fondurile europene în mod pozitiv pentru sprijinirea de proiecte care să consolideze practica cotidiană a democrației și respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale în toate statele membre. Și în sfârșit, la acest punct, cred că Comisia ar trebui să meargă mai departe pe calea pe care a apucat-o recent și anume să folosească arma sa, uh, acțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor, pentru a proteja drepturile din cartă și statul de drept și democrația. A făcut acest lucru de câteva ori și ar trebui să facă acest lucru mai sistematic în viitor. Și ajung uh, la finalul raportului cu un uh, rezumat al principalelor recomandări pe care vi le supun atenției. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you uh, very much, professor. Vă mulțumim foarte mult, domnule profesor De Vite. Nu știu dacă doriți să interveniți, Ramon. Muchas gracias. I, I... Mulțumesc. Voi vorbi spaniolă. Perfect. Eh, mi-a rezultat interesantísimo el informe. Mi s-a părut foarte interesant eh, raportul domnului profesor, mai ales când e vorba de primele, prima dezbatere, tema integrării diferențiate și monitorizarea valorilor de la articolul 2. mi se pare mai cunoscut acest uh, ultim aspect cu precădere. Însă la prima dezbatere ce mi-a atras atenția a fost utilizarea unei reforme necesare în mecanismul de funcționare a Uniunii Europene prin, uh, în perspectiva sau în premisa unei extinderi. După cum ați spus-o foarte bine, chiar și uh, președintele Comisiei Juncker ne-a spus acest lucru ca reprezentând un obstacol în funcționarea actuală a Uniunii Europene, mai ales la capitolul fiscal, unde cu siguranță am uh, constatat o oarecare frustrare, pentru că la Parlamentul European în acești ani au uh, existat alerte sociale foarte importante, având în vedere ce s-a întâmplat între statele membre care uh, acționează pe o piață unică, integrată, și am avut de-a face cu aceste măsuri neloiale, foarte uh, evidente. Nu s-a putut evita această situație, având în vedere mecanismele pe care le are um, Comisia, mai ales comisarul Moscovici, care a tot propus uh, uh, mecanisme care au murit în mâinile uh, Consiliului, pentru că până la urmă unanimitatea a devenit un drept de uh, vot care, de care s-a abuzat uh, din partea unor state care ar fi putut să aibă uh, de suferit și care s-au impus în fața altora. Vis-a-vis -vis de acest uh, raport pe care l-a aprobat uh, Parlamentul European săptămâna trecută la Strasburg și care făcea un rezumat al inițiativelor la partea de combaterea fraudei fiscale, există în acel raport niște fragmente care fac apel la articolul 166 din tratat. După cum știți, uh, domnule profesor, articolul 116, mă scuzați, înființează competența Comisiei să intervină și să um, redacteze un act legislativ fără să existe unanimitate atunci când există o perturbare um, mare, o, o o um, divergență foarte mare între legislații. Însă, Parlamentul nu a făcut apel la articolul 48 din tratat pentru că știe că clauzele pasarele sunt imposibil de aplicat. Uh, de, de fapt, poate că mă puteți corecta, dar eu nu cred că au fost aplicate până acum. Și, practic, avem un mecanism care nu se poate aplica și care mai are nevoie și de unanimitatea Consiliului și care rămâne în suspans um, cât durează um, avizele Parlamentului, um, Parlamentului național până la urmă nu e de folos. Dar e adevărat că Parlamentul interpretează că o capacitate de, modificare, de, mod, de a modifica tratatul nu se poate face, cel puțin nu pe termen scurt politic. Trebuie să fim sinceri, situația nu este mm, propice unei schimbări care de altfel s-ar putea să nu fie necesară și mai avem pe de altă parte acest raport care pune problema extinderii și ne gândim că s-ar putea chiar să îngreuneze și mai mult funcționarea Uniunii Europene. Deci prima mea întrebare, domnule profesor, este dacă dumneavoastră considerați că articolul 116 reprezintă un mecanism care ar putea să depășească problema unanimității în aceste situații sau nu și oricum ar fi lucrurile, eu mă gândesc că propunerea pe care ne-o faceți dumneavoastră este acela că în cazul în care am avea o extindere cu 3, 4 sau 5 state mici, reforma aceasta ar fi necesară, ar fi o condiție. Aceasta ar fi întrebarea mea. Și referitor la integrarea diferențiată, aș dori să vă întreb dacă se poate ca unui stat pe care îl acceptăm în Europeană îi se poate impune un statut diferențiat. Nu știu dacă este uh, Uh, juridic posibil, dar politic mi se pare foarte complicat și referitor la articolul 7 sunt perfect de acord cu instrumentele de care vorbiți, mai ales macrocondiționalitatea. Este o propunere din partea Comisiei pe care Parlamentul în diferitele sale comisii uh, vine să o menționeze ca element util pentru a fi mai uh, ușor de aplicat articolul 7, pentru că articolul 7 are aceeași problemă ca și uh, unanimitatea. Nu va fi reformat uh, pe termen scurt. Și eu sunt uh, de acord cu această idee, deși v-aș cere niște lămuriri cu privire la cine ar trebui să facă această declarație instituțională, interpretativă cu privire la ce reprezintă statul de drept și democrația, pentru că știm cu toții că există o doctrină de proporții cu privire la ce înseamnă aceste concepte, dar um, poate puteți să lămuriți un pic, să precizați un pic lucrurile la la prima observație dumneavoastră și apoi la partea aceasta de uh, aplicarea îmbunătățirilor uh, la articolul 7. Atât, mulțumesc. Gracias, Ramon. Mulțumesc foarte mult, uh, Ramon. Deocamdată nu mai este mm, altcineva care să dorească să intervină, poate aș putea să uh, Uh, adaug și eu o observație. Când vă ascultam, mi-aduc aminte și de discuțiile pe care le-am avut cu privire la uh, dilema aceasta, dacă să ne extindem sau să aprofundăm lucrurile. Cred că mai uh, uh, ne-am oprit să folosim acest limbaj, însă dacă ne uităm la chestiunile care au fost menționate de către Comisie pentru ca Europa să fie solidă și puternică, avem propriile sale politice. Uh, nu sunt uh, argumente juridice. Există acum vreo precondiție juridică pentru o extindere suplimentară a Uniunii Europene? Mulțumesc. Yes, you Aveți cuvântul. Voi începe cu comentariile dumneavoastră, domnul președinte. Nu cred că există vreo condiție preliminară juridică în sensul că aderarea unui stat membru este hotărâtă printr-un tratat de aderare care poate să conțină orice practic. Sigur, tradiția a fost pe bună dreptate ca baza să fie aceea că un stat uh, membru nou ar, ar trebui să accepte achiul existent și după aceea se mai adaugă niște uh, Ă, excepții, niște derogări, se mai adaugă câte ceva. Lucrurile sunt deschise și nu cred că există o precondiție juridică în sensul că ceva trebuie să apară într-un um, ă, tratat de aderare pentru că altfel ar fi ilegal, pentru că Curtea de Justiție a spus de mai multe ori că nu poate să controleze un tratat de aderare. Nu este în um, competența sa juridică. Deci, toate aspectele despre care am discutat, a discutat dumneavoastră, până la urmă sunt condiții preliminare politice. Bun, pot să aducă niște modificări juridice, dar până la urmă sunt folosite ca argumente politice în contextul extinderii. Spunem, bun, extinderea este un lucru bun sau nu e, dumneavoastră hotărâți, dar dacă se întâmplă atunci trebuie să meargă mână în mână cu consolidarea Uniunii Europene. Referitor la întrebările domnului Haureghi, vă mulțumesc foarte mult pentru uh, Uh, multele observații făcute. La primul uh, punct referitor la competența pentru politica fiscală, impozitarea. Știm că există acest argument că articolul 116 ar fi uh, acest temei juridic care nu s-a folosit niciodată, dar ar putea să fie folosit în scopuri fiscale, pentru că uh, permite niște măsuri pentru eliminarea perturbărilor concurenței. Și sigur, se poate prezenta argumentul că anumite diferențe fiscale duc la o perturbare a concurenței. Problema pe care o văd eu aici este că același tratat, în același capitol de altfel, are un temei juridic specific pentru impozitare. Deci există un temei juridic explicit pentru armonizarea um, legislațiilor naționale cu privire la fiscalitatea indirectă, dar și cu privire la fiscalitatea directă. Și există alte temeiuri juridice care, sigur, cer unanimitate. Deci, este intenția celor care au redactat tratatele, poate nu a tuturor, dar uh, unele state membre au uh, insistat pe niște linii roșii, a fost să se păstreze uh, regula unanimității pentru domeniul fiscalității. Și dacă ne gândim la acest articol 116, deși este un argument care se poate prezenta uh, ca logică, funcționează, însă cred că ar contraveni sistemului competențelor din tratat, pentru că s-a luat clar o decizie că uh, impozitarea trebuie să facă obiectul unanimității. Deci, Bun, putem să așteptăm o, o zi în care regula unanimității um, nu va mai exista și eu pledez pentru acest lucru, recomand, dar până la urmă, calea de ieșire este cooperarea consolidată. Este un domeniu clar în care cooperarea consolidată ar putea să fie folosită mai activ, așa cum se folosește, de fapt, cu inițiativa pendinte pentru tranza- pentru tranzacțiile financiare, care este încă în discuție. Acest lucru ar putea să se facă și pentru alte scopuri fiscale, dar sigur, problema care apare este, e vorba de ă, statele care își doresc acel lucru, care s-ar alătura unei astfel de cooperări consolidate și cele la care vă gândesc dumneavoastră, cele care profită de pe urma unei concurențe fiscale neloiale, ele nu s-ar alătura acestei inițiative, deci nu există o cale ușoară de ieși din acest impas. Cu privire la această declarație interinstituțională cu privire la ingredientele, elementele unui stat de drept sau ale unei democrații. Uh, Motivul pentru care propun acest lucru este că, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Avem multe studii care uh, se referă la uh, statul de drept și democrație și ce înseamnă acestea. Avem pentru statul de drept cel puțin un fel de catalog, dacă vreți, uh, pe care l-a redactat uh, Convenția de la Veneția uh, acum câțiva ani. E un document excelent care enumeră elementele esențiale a unui stat de drept. Acestea pot fi, să fie preluate de către Uniunea Europeană. Pentru democrație nu, a, nu prea avem așa ceva. Sigur, sunt multe opinii cu privire la ce înseamnă democrația. Avem declarații importante are ale Curții Europene pentru Drepturile Omului în ceea ce privește drepturile politice, dreptul de exprimare, dreptul de asociere. Avem și declarații ale Comisiei de la Veneție de acolo, dar um, sunt dispersate. Deocamdată în, încă este prea ușor pentru oameni să susțină Știți, noi vedem democrația în felul nostru propriu și acesta este la fel de valabil ca și al dumneavoastră. Așa că de ce vreți să ne dați dumneavoastră lecții? Dacă Uniunea Europeană vrea să ia măsuri serioase în acest domeniu, trebuie să se facă clar un standard care să fie convenit um, în sens larg și să fie stipulat într-un document la care să ne referim. Deocamdată este cu uh, o perspectivă mult prea deschisă, prea multe perspective cu privire la ce înseamnă democrația. De aceea sugerez uh, să se ia măsuri pe partea aceasta de identificare și de formulare a elementelor uh, referitoare la statul de drept și la democrație. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Um, aș mai avea o întrebare legată de articolul 7 și procedurile de încălcare. Vă aduceți aminte probabil că Comisia a încercat cu articolul 7 și a fost complet uh, ineficientă în cazul Poloniei, de pildă, după care au trecut la procedura de încălcare, unde există mai multă claritate. Atunci când uh, se produce o ruptură sistemică, când anume ar trebui aplicat articolul 7 și când mers pe procedura de infringement? A existat o discuție academică și politică um, intensă cu privire la posibilitatea unei uh, încălcări uh, sistematice atunci când se încalcă valorile statului de drept. Însă sunt uh, sceptic, uh, pentru că lucrurile se bazează pe această dihotomie, dacă doriți. Atunci când statele membre încalc, își încalcă obligațiile în baza legislației europene, care ar putea reprezenta și o încălcare a Cartei Drepturilor Fundamentale, atunci există această posibilitate pe care trebuie să o aplice Comisia. Dacă statele membre uh, acționează în afara sferei de aplicare a legislației UE, atunci acțiunea de în încălcare nu este disponibilă pentru comisie și atunci trebuie recurs la articolul 7. Și cred că trebuie recunoscută această distinție și Comisia Europeană n-ar trebui să folosească procedura de încălcare pentru lucruri uh, unde nu trebuie. Pe partea de încălcare sunt uh, suficient de multe de făcut pentru a vedea dacă statele membre îndeplinesc legislația europeană. Și sigur, pentru implementarea directivelor și regulamentelor UE trebuie respectate um, drepturile fundamentale și independența justiției. Însă dacă acționează în propria sferă suverană de competență, acțiunea în încălcare nu este disponibilă și trebuie să admitem acest lucru. Poate e o situație nefericită, dar asta e și Comisia, sigur, poate spune, date fiind limitele procedurii articolului 7, procedurii în baza articolului 7, putem um, prefera acțiunea în încălcare. Mulțumesc. Totuși aș insista dacă se acționează în afara legislației europene, spuneți că statele membre au completă libertate în a spune că asta nu ține de competența europeană. Și atunci pun sub semnul întrebării dreptul Comisiei sau Parlamentului de a acționa articolul 7. Nu, nu tocmai statele membre nu sunt complet libere să facă ce vor. Ce spun este că atunci când acționează în afara sferei de competențe UE, acțiunea încălcare a Comisiei, a instrumentul mai eficient, nu este disponibil. Însă, articol, mecanismul articolului 7 tocmai pentru asta a fost gândit. Pen, pentru că și atunci când statele membre acționează în afara sferei uh, legislației europene, tot trebuie să respecte valorile fundamentale. Și Asta spunem, să în documentul nostru ar trebui să inventăm poate instrumente suplimentare care să întărească articolul 7, pentru că până acum am asistat la limitele acestui instrument și de asemenea se poate face legătura și cu uh, politicile UE, de pildă în contextul condiționalităților. Dacă se primește finanțare de la UE, atunci evident vorbim de legislația europeană și trebuie respectate drepturile și valorile fundamentale. Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai există solicitări de intervenție. Cred că este un uh, studiu foarte important pe care l-ați redactat. Vă mulțumim foarte mult. Sperăm că acest raport va fi util și din punct de vedere practic uh, atunci când se va pune problema extinderii. Mulțumesc și pentru comentariile dumneavoastră în care privesc statul de drept. Dragi colegi, închei acest punct de pe ordinea de zi. Yeah. Yeah. Uh, Alain, can we move to your point? Ala, putem uh, trece la punctul tău. Vă pun atunci, propun să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Bugetul 2020, mandat pentru trialog. După cum vă aduceți aminte, procedura bugetară în an electoral este ușor diferită. Trebuie să țină cont de această întrerupere a activității parlamentare în prealabilul alegerilor și de aceea Comisia de bugete ne-a solicitat ca până pe 15 uh, aprilie să transmitem uh, punctul nostru de vedere sub formă de adresă scrisă. Alain. Président, effectivement, donc Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, ca în fiecare an, Comisia pentru Bugete ne cere un aviz. De la Comisia... Uh, de la Comisia AFCO, ca și de la alte comisii, în ce privește proiectul de buget 2011 suntem într-o situație specială pentru că proiectul de buget uh, va fi supus votului Parlamentului viitor, pentru că în același timp negocierile privind bugetul uh, uh, pe 2020 vor merge în paralel cu negocierile pentru cadrul financiar multianual 2021-2026 și în paralel vom avea probabil de discutat anumite aspecte legate de Brexit, inclusiv uh, consecințele bugetare ale Brexitului, uh, care nu știm deocamdată dacă se vor produce începând cu bugetul 2020 sau mai târziu. Odată ce am spus asta, am, uh, în propunerea de scrisoare a Comisiei de Buget am propus să preluăm prioritățile obișnuite și recomandările obișnuite ale Comisiei AFCO, Comisia noastră nu este una foarte bugetivoră, e vorba doar de a ne asigura că mijloacele uh, create pentru informarea cetățenilor în legătură cu acțiunile Uniunii Europene sunt puse la dispoziția uh, Comisiei, mai ales uh, programul Europa Cetățenilor, programul Drepturile și Egalitatea Cetățenilor, inițiativa Uh, cetățenească europeană pe care tocmai am uh, modernizat-o votând regulamentul uh, la propunerea colegului Șoflin și în perioada recentă, evident, s-au adăugat și lupta împotriva fake news, împotriva campaniilor de dezinformare și, bineînțeles, după e vorba și, și de campanie din timpul alegerilor europene. Și la acestea aș adăuga o recomandare care nu va costa bani, dar care e importantă pentru politica bugetară a Uniunii, după părerea mea, și care constă în a invita Comisia Europeană, fie de fiecare dată când face o propunere de nouă acțiune, conform uh, tratatului și conform uh, dorințe exprimate fie printr-o rezoluție a Parlamentului European, fie printr-o cerere a unui guvern, să dea și o fișă financiară și să spună, să demonstreze în ce fel costurile prevăzute de o nouă acțiune a Uniunii Europene ar putea să fie compensate, fie să fie finanțate din resurse proprii, fie să fie compensate de economii în alte domenii. Alte domenii fie în, la nivel european, ceea ce e destul de banal, sau la nivel național, ceea ce e destul de nou, uh, o preocupare nouă. Și e un subiect pe care l-am discutat deja în Comisia de Buget uh, și pe care am cerut curții de conturi să lucreze. Cred că s-a, am lucrat uh, în legătură cu auditorii naționali și curțile de audit naționale și e bine dacă Comisia noastră constituțională ar insista pe această sugestie care e relativ inovatoare și ar putea să aibă un, efect, uh, un efect pedagogic asupra conducătorilor europeni și să arătăm cetățenilor că de fiecare dată când se cheltuie un euro în plus la Bruxelles, eventual se pot face anumite economii mai mari la nivel național. Iată așadar uh, principiile pe care am putea să le uh, exprimăm în această scrisoare, doamna președinte. Mulțumesc, Ala. Mercedes. It is in the budget. It is in the budget. Uh, merci, uh, merci, uh, Len Ramasur. Mulțumesc, eh, mulțumesc Alain Ramasur pentru această prezentare și pentru această scrisoare. Cum spuneai, nu suntem foarte bugetivori, nu consumăm foarte mult din buget, deci am putea să reamintim uh, câteva lucruri. Uh, Ar să reamintesc aici și experiențele foarte interesante uh, ale Civic Europe pe care ni le-au prezentat săptămâna trecută și am putut vedea atunci cum existența unei schițe de spațiu public european de dezbatere a permis mobilizarea oamenilor, uh, unor oameni foarte diferiți. Erau acolo tot felul de reprezentanți de la tot felul de asociații care se ocupă de Europa, dar și cetățeni obișnuiți care au participat și au fost entuziasmați că au putut să își aducă contribuția și chiar să fie prezenți. Și mm, n-am putea oare din primele fraze care se leagă de din această comunicare se spune că încercăm să organizăm această dezbatere politică, deci publică, să alocăm niște resurse, să păstrăm niște resurse ca să organizăm. Deci ă, asta înseamnă că ea să nu fie gestionată neapărat direct de comisie, ci să găsim o modalitate prin care să implicăm ă, ă, mass media, organizații și comisia să încercăm să construim uh, uh, acest lucru, de deci să nu fie doar o comunicare sau o dezbatere structurată numai cu cei care se ocupă cu Europa. Deci să fie mai largă, să încercăm să structurăm un pic, să-i alocăm resurse și să creăm uh, un fel de platformă veritabilă și să dăm uh, posibilitatea unor consultații uh, directe, deci să fie un fel de schiță de democrație directă, un embrion de democrație directă de spațiu public european, evident online, dar cu posibilitatea unor uh, acțiuni concrete uh, care să suplimenteze acțiunile online. Deci, cum spuneam, să punem departe, deoparte uh, niște bani. Uh, azi dimineață ascultam comisia și doamna ministru din România spunând uh, participând la această dezbatere și vorbind despre această dezbatere care a, a avut loc în multe locuri din Europa, dar nimeni n-a vorbit despre ea. De ce? Poate pentru că a fost o dezbatere foarte formală, foarte instituțională. Deci poate am reușit uh, să încercăm să avem ceva mai puțin instituțional și mai capabil uh, să-i determine pe europeni să discute. Pentru că s-au făcut multe ședințe, dar nimeni n-a aflat despre ele, nimeni nu știe ce a fost și niciun ziar n-a menționat faptul că există aceste dezbateri organizate de comisie. Deci nimeni n-a știut nimic în legătură cu asta. Prin urmare, cred că ar trebui să încercăm să facem ceva, să facem mai mult și mai bine. Dar în rest sunt absolut de acord cu totul, în special în legătură cu propunerea ta de a lucra pe, la o adevărată analiză a valorii adăugate. Vorbim tot timpul despre asta, dar în textele propuse uh, nu e conținut această mențiune și mi s-ar părea foarte bun să cerem acest lucru și vorbim atât de mult despre valoarea adăugată europeană, să încercăm să o cuantificăm un pic, n-ar fi rău deloc. Mulțumesc. Mulțumesc. Fabio, mai dorește și cine, altcineva să intervină, pentru că moarte nu este aici, Fabio pentru FDD și domnul Temerman. Mai dorește altcineva să intervină din raportul din numărul Nu? Atunci, dacă doriți să răspundeți la comentariile lui Mercedes. Uh, je remercie Mercedes pour... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc lui uh, Mercedes pentru aceste comentarii și consider că Uh, ce a spus ea merită să facă parte din primul uh, paragraf. Uh, trebuie să vedem care va fi formularea exactă, dar referindu-ne la această experiență foarte interesantă și arătând tot ce se poate face pentru a debloca dezbaterile noastre naționale, pentru că paradoxul Uniunii Europene este că am uh, eliminat toate frontierele, mai puțin frontierele dezbaterilor politice, care rămân strict separate în 27 de dezbateri naționale și de fiecare dată când uh, uh, reușim să extindem spațiul Uniunii Europene și nu doar cu suspecții de serviciu, cei care suntem noi și unii dintre noi chiar că o fac foarte bine, pentru că până la urmă am putea prezenta această inițiativă pentru anul 2020 ca un obiectiv de a prelungi uh, o serie de inițiative europene. Bun, asta înseamnă că trebuie să cităm așa. Să facem asta în timpul campaniei uh, pentru alegeri europene. Au fost uh, astfel de propuneri și cred că în felul acesta am putea să, în direcția aceasta ar trebui să îmbunătățim uh, textul scrisorii. Mulțumesc foarte mult. Termen pentru amendamente. Any comments that you sau uh, alte comentarii pe care ați dori să le înaintați față de ceea ce s-a spus aici este data de 5 aprilie, după care vom fi în măsură să finalizăm uh, scrisoarea. Vă rog așadar să respectați termenul limită de 5 aprilie pentru sugestii și comentarii pentru a fi incluse în această scrisoare. Ale? Acum îi ții locul și lui George Shepflin în cazul unui act delegat. După cum vă aduceți aminte, am finalizat negocierile pe Uh, regulamentul cu privire la inițiativa cetățenească, iar acum am primit uh, un act delegat care corespunde celor negociate în baza acestui regulament și trebuie să ne prezentăm poziția în acest sens și aș dori să-i dau din nou cuvântul lui Alain. Președinte. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Efectiv, uh, colegul Șoflin este cel care a fost raportor și am avut posibilitatea să discutăm uh, la telefon, de fapt pe Skype săptămâna trecută, cu câteva zile înainte de operația sa și m-am bucurat să văd că e în formă aparent bună și oricum că e optimist. Uh, comisia ne-a propus un act delegat care, după părerea mea, nu pune niciun fel de probleme. El vizează modificarea anexelor 1 și 2, precum și anexa 7 a uh, regulamentului în vigoare privind inițiativa cetățenească europeană. Modificarea anexei 1 vine din nevoia de a ajusta numărul minim de semnatari pe stat membru, care depinde de numărul de deputați ales în fiecare stat. Redistribuirea locurilor care rezultă din decizia Consiliului European 2018-937 și care ține seama de Brexit uh, distribuie aceste țări pe, la fiecare țară în parte și evident uh, ne-am votat-o, dar depinde foarte mult totul de tot ce se va întâmpla în această telenovelă care nu se mai termină uh, mă refer evident la dezbaterea din Camera Comunilor privind Brexitul. Pe de altă parte, modificarea anexei 2 și 7 rezultă din aducerea la zi a aceluiași regulament care înlocuiește regimul protecției datelor procesate de instituții Uniunii Europene, deci înregistrarea inițiativelor și gestionarea inițiativelor conform regulamentului actual, deci dispoziții tehnice care țin cont de uh, toate aceste lucruri și actul nu cred că pune nicio problemă, deci propun să nu ne opunem. Uh, vă mulțumesc. So we have the Mulțumesc foarte mult. Deci avem propunerea raportorului de a nu formula obiecții față de acest act delegat și aș dori să vă întreb dacă în rândurile dumneavoastră există vreo obiecție față de acest regulament. Silvi, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și lui Alen la măsuri. Am colaborat deja acum câțiva ani buni de zile în ceea ce privește inițiativa cetățenească și mă bucur că acum uh, îi țineți locul domnului Șeplin. Domnul Lamasur a spus că nu pune probleme. Sincer să fiu, uh, și eu am crezut acest lucru la prima vedere când am văzut textul, însă v-ați referit și la zilele de haos în Camera Comunelor uh, din Marea Britanie și eu cred că și acest act delegat ar putea crea haos, pentru că dacă ne uităm la text, la considerentul 2, se spune că pe 30 martie 2019 tratatele nu se mai aplică Regatului Unit, exceptând situația în care Consiliul decide în, uh, de comun acord cu Regatul Unit în unanimitate să extindă acest termen. Bun, acest termen a fost acum extins. Știm însă că pe 10 aprilie va avea loc un uh, summit extraordinar unde nu știm uh, se va prelungi, cât se va prelungi și așa mai departe. Și asta poate fi o problemă pentru că Atâta timp cât Regatul Unit este membru a Uniunii Europene, cetățenii Regatului Unit, ca cetățeni ai Uniunii, evident că au dreptul să participe la o inițiativă cetățenească. Și de aceea, sincer să fiu, mi se pare o problemă acum să adoptăm un regulament unde anexa 1 prezintă noile cifre fără Regatul Unit, cifre minime de semnături necesare pentru fiecare stat membru. Acum, sigur, am putea spune nu știm dacă se extinde sau nu termenul, dar dacă Regatul Unit iese din Uniunea Europeană, atunci acestea sunt valabile. Și toate statele membre au uh, noi uh, praguri minime care trebuie îndeplinite la strângerea de semnături. Mă întreb însă dacă un regulament adoptat pe 7 martie, într-o situație care e deja depășită, ar trebui să ia acum o decizie care prevede praguri pentru fiecare stat membru în ceea ce privește numărul de semnături, atâta timp că nu știm ce se întâmplă cu Regatul Unit. Știm cu toții care sunt opțiunile în discuție. De aceea, eu personal aș prefera să nu se facă acum nicio adaptare pentru că e în continuare neclar ce se va întâmpla cu Regatul Unit. Bei der delegierten Verordnung uh, steht natürlich äh, uh... În a doua parte a regulamentului se spune, evident pe bună dreptate, că în funcție de uh, termenul de ieșire real sau efectiv um, se aplică aceste noi prevederi și adaptări, dar nu știm dacă până la urmă va ieși sau va avea loc un al doilea referendum sau ce se va întâmpla. De aceea, dat fiind faptul că nu se știe ce se va întreba, întâmpla la Londra, această adaptare Cred că este prea devreme și ar trebui modificat și considerentul numărul 2 pentru că textul nu mai este de actualitate și în al treilea rând poate ar trebui să ne gândim dacă Comisia ar trebui să ne prezinte acest act delegat ceva mai târziu atunci când este clar ce e cu Brexit-ul. Mulțumesc. Înainte să continuăm discuția, rog Comisia să ofere câteva explicații. Pentru că am tot aprobat o felul de acte delegate și măsuri uh, similare. Da, mulțumesc. Într-adevăr, atunci când am elaborat acest act delegat, ne gândeam că situația nu este foarte clară și de aceea reflectă cât de îndeaproape am reușit să formulăm uh, decizia Consiliului în ceea ce privește componența Parlamentului și clauza de condiționalitate legată de data Brexit. Și cred că se explică foarte bine și la considerentul 2 și la fel și în cadrul articolului 2, unde spunem că punctul 1 al articolului 1, înlocuirea articolului uh, anexei 1, se va aplica din iulie 2019 sau de la data de la care tratatul nu se mai aplică Regatului Unit în uh, conformitate cu articolul 50 din TFUE. Oricare ar fi data cea mai îndepărtată. Mulțumesc! E clar această abordare care vizează o pregătire pentru toate scenariile posibile. Tot felul de acte delegate și cele pe care le-am votat în plenară pleacă de la această supoziție. Diane, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să subscriu la poziția asumată de antevorbitoarea mea. Apreciez multe din punctele um, ridicate în discuție în ceea ce privește calitatea de membru a Regatului Unit. Și eu aș dori să amintesc că, că nu trebuie insultat Regatul Unit cu comentarii constante asupra haosului din Camera Comunelor. Nici eu nu mă leg de Bundestagul din Germania sau de Parlamentul spaniol și nici uh, pe francez nu-i insult. Nu există niciun fel de urgență. Ce vom ști într-o perioadă foarte scurtă este dacă Regatul Unit va participa la europarlamentare și dacă așa stau lucrurile, atunci nu există niciun motiv să nu amânăm acest lucru și să reprogramăm prima reuniune a Comisiei AFCO din noua legislatură. Mulțumesc, domnule președinte! Uh, yes, Helmut. Helmut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-ați întrebat dacă împărtășim această abordare. Eu cred că abordarea este corectă și inteligibilă pentru toată lumea, însă împărtășesc cele spuse de Ivan Kaufman în ceea ce privește considerentul 2. Pentru că se pune problema că dacă Consiliul pe 10 aprilie ajunge la altă concluzie, atunci redeschidem uh, această discuție. Deci nu e nicio urgență. În momentul actual, orice cetățean ar trebui să aibă dreptul să participe. Pot să fiu chiar de acord cu dumneavoastră că un astfel de regulament ar putea fi, sau o astfel de adaptare ar, fi, ar putea fi adoptată cu ocazia primei reuniuni a Comisiei AFCO din viitoarea legislatură. Mulțumesc. Cred că continuăm uh, să avem neînțelegeri în această privință. Această modificare va intra în vigoare doar dacă vom avea nevoie datorită plecării Regatului Unit. Așa funcționează toate actele delegate legate de Brexit. Că intră în vigoare doar dacă Regatul Unit plăte, părăsește Uniunea Europeană fără acord. De aceea, nu prea vă înțeleg reținerile, nu se generează niciun fel de neclarități. Din potrivă, spunem doar că în cazul în care Regatul Unit pleacă din Uniunea Europeană, avem nevoie de acest lucru ca și adaptare și clarificare, Ana? Oui, euh, deux, deux choses d'abord. Da, două lucruri aș vrea să-i spun doamnei James. Că dacă a considerat uh, afirmațiile mele ca pe o insultă față de Camera uh, Comunelor, îmi cer scuze și le retrag. Uh, după 43 de ani de prezența prietenilor noștri britanici aici alături de noi, am considerat că principala lor trăsătură de caracter este simțul umorului. Dacă ei și-au pierdut simțul umorului, atunci nu mai practicăm. Deci o să-mi schimb comentariul și o să spun că asistăm cu un imens interes la o dezbatere foarte ordonată, foarte logică, care de trei ani uh, are loc în Camera Comunelor pentru a se încerca aplicarea decizii luată suveran de către subiecții majorității sale prin referendum. Deci, odată ce am spus asta, odată ce am spus asta, uh, comentariul făcut de Silvi Kaufman este unul cât se poate de veritabil, de valabil și Comisia a dat răspunsul și citesc articolul 2 din acest act delegat și punctul de la primul articol despre care vorbim se aplică de la 2 iulie 2019 sau de la ziua următoare celei în care, conform articolului 50 al NATO 3 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, tratatul încetează să îi se aplice Uni- um, Regatului Unit dacă acest moment intervine mai târziu. Deci are dreptate să sublinieze acest punct. Acest punct figurează în text. Și adaug că, uh, spre deosebire ce au spus unii, există o, o anumită urgență, pentru că e vorba de dreptul pe care îl dăm cetățenilor, de textul pe care vrem să-l completăm ca să putem să-l aplicăm cât mai rapid posibil, dacă nu chiar uh, până în alegerile europene și ca aceste alegeri să beneficieze de el, să beneficieze toți cetățenii europeni, cetățenii unii, chiar și cei britanici, lucruri pe care eu personal l-aș dori, dar dacă nu, măcar cetățenii celorlalte 27 de țări membre. În oricare dintre cazuri, însă, dându-ne acordul pe acest text, ne asigurăm că ne-am îndeplinit rolul. Vă mulțumesc! Thank you, anybody. Mulțumesc. Dacă mai dorește și altcineva să intervină, dacă nu, aș dori să vă întreb dacă sunteți pregătiți să nu formulați o obiecție. Pentru că creăm probleme dacă obiectăm. Pentru că n-ar intra în vigoare și nu am fi pregătiți pentru funcționarea inițiativei cetățenești europene și n-am fi pregătiți nici pentru situația în care prietenii britanici decid să plece în oricare ar fi formatul pe care îl aleg. Deci, întreb grupurile politice dacă Silvi. Mulțumesc, doamna președinte. Acum, indiferent de faptul că consider că pune oarecare problemă partea a doua din considerentul 2 pentru că nu mai e neapărat de actualitate. Aveți dreptate că este caracter de urgență pentru că s-ar putea să aibă loc un uh, Brexit fără acord uh, câteva zile chiar. De aceea ar trebui să fim pregătiți. Și de aceea n-aș pleda pentru amânare acum. Totuși o mică problemă este, dar nu cred că ar trebui să oprim regulamentul. <laughs> We have to vote. Mm, atunci va trebui să votăm, dar încă încerc să vă conving, pentru că eu cred că facem o greșeală. Pentru că poate am plecat de niște neînțelegeri în această discuție. Dacă aveți nevoie de mai mult timp de reflexie, putem organiza altă reuniune extraordinară, dar cred că nu se impune oprirea acestui proces de așa fel încât să să um, complicăm lucrurile dacă chiar se ajunge la Brexit. Adaug, doamnă președinte, că dacă introducem o obiecție, o să întârziem procesul o câteva luni, pentru că Parlamentul nostru nu se va mai reuni, va fi un nou Parlament, în locul nostru, o nouă comisie și mai departe. Deci, uh, nu putem să ne asumăm acest risc în timp ce textul propus de comisie ține seama de întrebările juste pe care le pune doamna Kaufman. Deci insist să nu penalizăm cetățenii, inclusiv pe, poate pe cei din Regatul Unit, dacă Regatul Unit rămâne. Deci, uh, dacă tot ne uităm fără nicio limită la acest text de aplicare și nu-l adoptăm în cele din urmă. No, se sconădi. Se sconădi, una diconă. Nu, nu, da, exact asta am spus. Am spus că vom accepta chiar dacă va fi o schimbare. The English translation, I understood that you... Înțelesesem din uh, versiunea engleză că poate obiectați. Bun. Atunci întreb, nu există nicio obiecție sau? So you, you, so we, we have one vote. Deci avem un singur vot împotrivă. Mulțumesc. Nu, nu puteți să anunțați pur și, pur și simplu. Who is for no opposition? Deci, cine este pentru a nu ne opune acestui act delegat? Mulțumesc foarte mult. Cine se opune acestui act delegat? Mulțumesc. Avem un vot. E o abținere, de fapt. Sau vot împotrivă. Nu este abținere, și un vot împotrivă. Vă mulțumesc că am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi. Aș dori acum să trecem la punctul referitor O secundă. We cannot do now. I'm just waiting also for Richard Corbett. Îl, îl aștept și pe Richard Corbett, care este pe drum. Nu este încă aici, așa că... Da, vă rog. Vă rog, mulțumesc. Un punct sull'ordine del giorno, vorrei... Aș avea un punct pe ordinea de zi. Aș dori să știu în ce moment vom discuta punctul 8 cu privire la regulamentul de procedură. Cred că este important pentru că sunt câțiva colegi care au menționat un vot la ultima dezbatere. Așa că cred că ar fi important să știm când va avea loc acest punct pentru că toată lumea să fie de față, pentru că știu că ordinea de zi a fost ușor modificată, unele puncte au fost amânate, așa că aș dori să mi se spună o oră exactă ca să informăm grupurile politice. Cred că putem să convenim. Singurul uh, moment pe care l-am cât de cât uh, precis, precis ar fi 4.30, așa mi-a spus uh, Richard Corbett. Nu a delegat pe nimeni să-și prezinte punctele de vedere. Dacă vrem să-l discutăm astăzi, trebuie să-l așteptăm să vină. Nu pot să vă spun altceva decât să vă spun 4.30. Sper să vină într-o jumătate de oră. Dar mai multe nu vă pot spune. Nu mai sunt aici până la 4.30. Era 4 pentru Brexit și nu știu, aveam de la 30 la 4. Acum e 4. Păi care este soluția? Grupul nostru politic. De dimineață am avut această discuție cu privire la ordinea de zi și eu uh, asta am prezentat pe baza celor spuse de Richard Corbett. Este singurul lucru pe care pot să-l fac. Deci, Sorry, but I have another problem on the agenda. Scuze, am altă problemă cu ordinea de zi. Eu am venit aici pentru discuția cu Bay. Eu asta aș prefera să aș propune să fac să facem asta acum. Eu m-aș bucura foarte tare, spune doamna Bere, să le așteptăm pe Richard. Nu pot să influențez. Discutăm Bay, nu avem altă opțiune. Putem să continuăm chiar și fără el. Sunteți pregătiți pentru... Puteți să-l înlocuiți în această discuție? Da. I would, I would be very happy to do what the socialists want, but you have... Sigur, eu uh, aș prefera, aș uh, merge pe linia socialistilor, dar trebuie să-mi faceți o propunere. De dimineață ați propus ca Bay să se discute Bay la 3. Am fost aici la ora 3, acum este 4. Mi-am amânat toate întâlnirile de la mine în birou. La un moment dat, uh, agenda trebuie să fie respectată. Uh, thank you. So, uh, yo, can we can we now do the IB? Putem acum să discutăm despre BEI și apoi uh, sper să fie rapid. Aș dori să vă informez că am primit, la Parlamentul European, a primit o scrisoare de la secretarul general al uh, Băncii Europene pentru Investiții în baza articolului 508 uh, al TFUE, în care solicită Consiliului uh, modificarea statutului și Consiliul a trimis mai departe solicitarea către Parlamentul European spre consultări și pe 26 martie a fost uh, trimis mai departe către AFCO ca și comisie de fond și apoi mai departe către Econ și Bud pentru avize. Avizul uh, Econ este uh, Uh, a fost votat astăzi, um, este unul pozitiv. S-a hotărât uh, prin intermediul președintelui că acest amendament nu ține de competențele ECON pentru că este vorba de organizare internă și de hotărâri interne la nivelul BEI și care se referă la chestiuni bugetare. Iar cealaltă deci Econ a zis că nu va furniza aviz. După cum știți, uh, Parlamentul oferă aviz Consiliului uh, doar consimțământ care către, își dă consimțământ față de Consiliu care mm, stabilește cu unanimitate. Principala chestiune care se discută acum este solicitarea de creștere a capitalului BEI subscris de către Polonia și România și modificarea aranjamentelor pentru numirea de membri supleanți ai Consiliului Directorilor de către grupuri de state membre care acționează de comun acord. V-am uh, rugat, v-am întrebat săptămâna trecută dacă putem să mergem pe procedura simplificată pe articolul 50.1, adică aprobare fără modificare și am primit din partea tuturor grupurilor politice de fapt, poate mai bine spune că niciunul dintre grupurile politice nu a ridicat obiecții față de această propunere și nu, care vizează solicitarea Consiliului și nouă ni se pare că este suficient să dăm uh, acord fără modificare, atât am eu să spun. Dacă ne uităm la propunere, într-adevăr, introduce aceste două creșteri pentru cele două state vizate, partea de capital, și apoi propunerea de modificare a numărului de membri supleanți ai BEI. Această modificare este de la 19 la 31 de membri supleanți. Pentru statele membre mai mari, se făcea o alocare individuală a locurilor, iar restul se stabilesc în funcție de decizia luată de grupuri. Deci nu se schimbă sistemul de numire a membrilor supleanți. Am uh, vorbit de asemenea cu Bay. I-am întrebat cum voi merge mai departe cu procesul intern și mi-au spus că este destul de clar că cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mai ales având în vedere contextul acesta de pauză și alegeri parlamentare și de aceea au solicitat să rezolvăm acest subiect înainte să ajungem la alegeri. Din câte înțeleg, nu se schimbă sistemul de luare a deciziilor cu privire la membrii supleanți, ci este o modificare a nivelului de capital pentru cele două state pe care le-am menționat. Aveți cuvântul. You mean I have the floor? Adică eu am cuvântul. Sigur, puteți la cuvântul. Puteți? Da. Pot să vorbesc? Da. Vă mulțumesc. Sunt uh, puțin surprinsă că am fost sesizați în această fază a propunerii. Înțeleg că aceasta a fost discutată în Consiliul BEI începând cu luna iunie 2018 și a fost înregistrată uh, la Consiliul în decembrie acum Sigur, dacă întrebați pe cei de la B cu privire cât, de cât de important să punem în uh, aplicare o astfel de uh, reformă înainte de sfârșitul mandatului, o să aleargă calea, mai confortabilă. Dar până la urmă trebuie să ne uităm despre ce vorbim. Nu văd să fie reprezentanți de la BEI, poate mă înșel, dar unii care să ne explice logica acestei reforme. Din câte am înțeles, avem cele două elemente pe care le-ați menționat uh, corect, uh, creșterea capitalului Poloniei și României. Uh, la um, Polonia e de la 2 la 4% din capitalul băncii și transformarea a 19 locuri de supleanți în un adjunct pe stat membru. Acum, Aș dori să menționez că pe parcursul acestui mandat, atunci când am uh, acceptat sau când am pledat pentru punerea în aplicare a planului de investiții al lui Juncker și ne-am uh, bazat pe guvernanța BEI, am spus că pentru noi această Uh, responsabilitate din partea BEI ar, ar fi trebuit să aibă un efect de levier asupra guvernanței BEI. Am spus același lucru și când am uh, transformat EFSI în Invest EU, deși acolo rolul BEI a fost ușor modificat pentru că am uh, implicat și băncile naționale de dezvoltare. Dar Asta nu înseamnă că, din câte știu eu, în spatele deciziei acestea din interiorul BEI s-au dus niște discuții importante cu privire la modul în care ia Consiliul deciziile acestea, în care ar trebui să fie pregătite acestea, cu privire la modul în care se votează sau nu, cu majoritate uh, calificată în acest Consiliu de Director și toate acestea nu se regăsesc în dezbaterile pe care le putem avea noi. Je pense que toutes les discussions Cred că toate discuțiile pe care le avem aici la Parlamentul European atunci când menționăm guvernanța BEI tind către o abordare mai integrată, mai apropiată de metoda comunitară, nu către interguvernamentalism. În ceea ce privește rolul unui Consiliu de Administrație, uh, tendința nu mi se pare pozitivă. Eu nu o să mă opun um, uh, pentru că vreți să validați asta ca să um, faceți uh, un, serviciu um, șefului Bay, dar cred că este un caz de proastă guvernanță și cred că acest subiect al guvernanței Bay trebuie să fie uh, um, mai bine tratat pentru că acest caracter interguvernamental trebuie să um, se încheie. Uh, constat că bugetul este validat fără probleme. Bineînțeles, noi pe ce ne interesează este ca BEI să-și poată duce în, mai departe uh, Uh, operațiunile și compensarea pierderii odată cu ieșirea uh, Brexitului să fie netezită. Uh, înțelegem că sunt unele state membre care um, fac o creștere de capital, dar cred că în ceea ce privește guvernanța nu avem suficiente elemente pentru a lua decizii, o decizie în condițiile optime. Vreau să spun acest lucru. Thank you uh, very much. Anybody... Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Am putea poate să însoțim acest aviz de o scrisoare în care să ne exprimăm preocupările și, până la urmă, ce spuneai tu nu ține neapărat de conferința AFCO, așa că poate cu Umberto uh, și cu tine, eventual, să scriem uh, această scrisoare. Sunt perfect de acord cu tine că uh, a venit uh, vremea să privim lucrurile mai sistemic, să vedem exact uh, cum funcționează aceste instituții. Mi s-a spus de asemenea că provocarea cu care se confruntă este legată de aceste noi programe, noi proiecte pe care și le-a asumat BEI ca urmare a activității noastre de a găsi mai multe uh, Uh, instrumente de finanțare a creșterii în Europa. Uh, în scopul acestora le trebuie o expertiză care vine de obicei cu, de la um, supleanți, de la diferite instituții cu care lucrează, dar sunt de acord uh, cu tine. Trebuie să examinăm lucrurile, dar într-o manieră mai sistemică. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Pervanș, ca de obicei, sunt foarte utile. Deci, ce fel de decizie luăm aici? Dacă nu se opune, dacă nu mai sunt alte opinii, vă mulțumesc foarte mult. Richard încă n-a venit. Uh, e clar, voi, voi prezenta eu punctul. A, ah, asta te-a rugat. Bun, atunci putem să trecem acum Fabio Cataldo, ajunge, ca să ajungem la punctul acesta, avizul um, lui um, Richard Colbe va fi prezentat de Iolainen. În ce punct era acesta? 8. Aveți cuvântul. Dragi colegi, în regulamentul de procedură avem dispoziții conform cărora un, la un grup politic din Parlament e nevoie și de o afinitate și serviciile ne-au îndemnat să facem o interpretare cu privire la ce înseamnă afinitate politică iar Richard uh, Corbett ne propune o definiție uh, pe care o aveți uh, pe masă. Este vorba de declarația politică a unui grup care uh, prezintă valorile acelui grup și principalele sale obiective pe care membrii intenționează să le urmărească împreună în cadrul exercitării mandatului lor. Declarația trebuie să descrie orientarea politică comună a grupului într-o manieră uh, substanțială, distinctivă și adevărată. Aceasta este propunerea pentru interpretarea articolului 32, alineatul 5. This is quite uh, generic and gen- Cred că este vorba de o descriere destul de generică și de generală știind că există membri care nu doresc niciun fel de interpretare, vor să o lase deschisă um, să se menționeze în regulamentul uh, de procedură că trebuie să existe o afinitate politică. Dar dacă după alegerile viitoare serviciile vor să um, îmbrace un aspect uh, practic, atunci le trebuie o manieră concretă a însemnătății și aceasta este propunerea pe care o aveți în fața ochilor. Mulțumesc foarte mult. Văd că Fabio Castaldo vrea să intervină. Și grație. Mulțumesc, doamnă președinte. Profit de ocazie și de la reflexia colegului John Linen în ceea ce privește posibilă aplicarea acestui articol pentru a sublinia că această propunere care ar putea avea un scop nobil ar putea fi totuși uh, prost structurată dacă nu este fructul unei negocieri uh, amplă, așa cum ar fi putut să aibă loc în interiorul unui grup de lucru, ar putea, în schimb, să creeze mult mai multe probleme. Știm că astfel de amendamente au fost prezentate în plen, fără a fi discutate în prealabil în comisie. Eu am văzut această nouă versiune a interpretării articolului 32.5, care este ușor mai bună decât uh, cea precedentă. Nu se mai vorbește de observatorul național și se renunță la mm, alte complicații, însă rămân deschise alte patru puncte care vă fac să votez și astăzi împotrivă și să amânăm uh, această chestiune pentru legislatura viitoare, de care se ocupe un grup de lucru pentru rezolvarea acestei probleme. În primul rând, nu e clar din această interpretare ce organ va face această evaluare. Se spune în partea a doua a acestei interpretări că declarația trebuie să descrie orientarea politică comună a grupului într-o manieră substanțială distinctivă și reală, fără a ne da și niște parametri în sensul la ce se dorește, s-ar putea ca evaluarea să fie discreționară. Pentru că acest organ neprecizat ar trebui să notifice constituirea unui grup și prin analogie tot evaluarea președintelui cu acordul uh, conferinței președintelui, așa cum se prevede la a treia liniuță. Nici acest uh, lucru nu rezultă clar ce organ ar face această evaluare. Și atunci când se vorbește de acordul conferinței președinților, nu se înțelege dacă acest acord e un consens cu unanimitate, e o majoritate calificată, majoritate simplă. În al doilea rând, alt punct fundamental, nu există parametri pentru astfel de analiză. Nimeni nu spune care sunt pragurile concrete pentru a da o declarație care să coaguleze această viziune politică comună, distinctă. Distinctă față de ce? Față de alte grupuri sau Uh, în ceea ce privește propriile obiective de realizat. Și întreb dacă e posibil ca grupurile să aibă aceleași valori, aceleași obiective, chiar dacă doresc să se reunească în grupuri diferite. Dar așa cum este formulat acest uh, text, uh, nu rezultă acest uh, lucru clar, pentru că se prea poate să împărtășească aceleași valori democratice. Un al treilea argument. Nu sunt clare consecințele acestei uh, evaluări uh, indiferent de ce organ procedează la această evaluare, președintele sau conferința președintelui. Ce se întâmplă? Grupul nu poate să se constituie. Care este consecința juridică a unei eventuale evaluări negative în ceea ce privește respectarea acestei explicitări a declarației politice? Și iată că aici se deschide calea unor uh, probleme majore în ceea ce privește aplicarea. Și o a patra critică, dacă există o declarație negativă sau evaluare negativă, nu văd unde ar fi căile de recurs. La cine uh, facem recurs dacă nu uh, convine evaluarea? Eu nu sunt împotriva reglementării acestor chestiuni, însă vreau reguli clare, certe, așa cum figurează de pildă la punctul 3 mă scuzați, la punctul 2, apoi la punctul 3, unde se spune că pentru întrunirea unui grup politic trebuie să fie um, un sfert din numărul statelor membre și un minim, număr minim de 25 de deputați. Aici, în schimb, propunerea e foarte vagă, nu există parametri, nu e clar cine face evaluarea și nici uh, consecințele și posibile căi de atac. De aceea vă rog să amânăm această, uh, acest lucru până în legislatura viitoare, astfel încât, în urma unor consultări ample, să se ajungă la o soluție consensuală. Pentru că este vorba de reguli fundamentale pentru acest Parlament și de claritate avem nevoie cu toții. Mulțumesc. Mai sunt trei colegi care doresc să intervină. Domnul Panemas, James și Max Anderson și Helmut Schulz, 4. Ik, eh, ik zou collega Leinen, uh, eh, sympathiek collega Leinen, willen vragen. Mulțumesc. Aș dori să-l eh, rog pe domnul Joe Leinen să nu folosească această portiță de, din spate pentru formarea de noi grupuri. Cred că această propunere aduce atingere majorităților um, actuale. Unele consideră că după um, um, alegeri nu o să mai poată obține o majoritate și vor să mai ajusteze un pic normele. E clar nedemocrat procesul, vorbesc despre observatorul uh, rezonabil, dar acesta a fost șters. Dacă ne uităm la formularea actuală, uh, încă mai uh, apare un observator rezonabil, însă nu știm cine va fi acesta. Până la urmă, voi stabiliți cine este um, observatorul rezonabil. Cineva, practic, va judeca configurația grupurilor în noul uh, Parlament uh, European ENF va avea în continuare coeziune și va putea să evite această judecată, însă dacă ne uităm la tentativele noastre de a face uh, modificări la partea de conferința președinților, colegi care pot să uh, forme, să se pronunțe cu privire la formarea unor grupuri. Sunt tot felul de mașinațiuni. Mie nu mi se pare o manieră democratică de a trata lucrurile. Dacă avem o curte sau o majoritate, atunci foarte bine să facem acest lucru după alegeri ca să putem să discutăm în cunoștință de cauză. Însă dacă încercați să forțați lucrurile acum, uh, dați impresia că încercați să introduceți un mecanism uh, nou pentru o modalitate diferită de formare a grupurilor după alegeri. Însă, dacă vreți să faceți lucrurile mai curat, atunci mai bine ar fi să discutăm după alegeri și cred că în felul acesta s-ar înlătura orice bănuieli că ați încerca să uh, ajustați dumneavoastră din creion formarea da, grupurilor. Dacă faceți acum lucrurile, este de-a dreptul scandalos. Cred că ar fi mai bine uh, și în interesul nostru să lăsați acest lucru pentru după alegeri. Mulțumesc, James. Mulțumesc. Doamnă președinte, o să mă concentrez pe un cuvânt din acest uh, Um, amendament. Colegii dinainte au vorbit foarte clar uh, motivul pentru care nici eu nu pot să um, sprijin această declarație. Nu este democratică, dar dacă lăsăm lucrurile un pic um, la o parte, avem un risc foarte ridicat legat de obiectivul acestei comisii legat de formularea actuală. O să vă spun de ce spun acest lucru. Cuvântul substantial este, de fapt, uh, unul numeric. Asta înseamnă ceva de importanță um, mare sau de valoare mare. De fapt, um, ce vrem să facem cu acest lucru și de ce n-ar trebui să fie adoptat acest text este adjectivul substantiv. Asta înseamnă să aibă o bază concretă în realitate și să fie de luată în considerare. Deci dacă vrei să îndeplinești un obiectiv cu acest text, ori înlături sub substantial și modifici formularea și eu așa aș uh, uh, sugera să faceți. Și dacă se întârzie votul de astăzi, pentru că altfel toată lumea și sunt sigură că um, există avocații aici. Eu am făcut dreptul trei ani, nu m-am uh, să-mi iau diploma, dar privesc lucrurile prin ochii unui jurist. Vă spun că această formulă nu vă va aduce ce vă doriți. Vă mulțumesc. Max Anderson. Thank you. Uh, I will start with the interpretation of rule. O să încep cu interpretarea articolului 149a și apoi o să trec la cealaltă interpretare ulterior. Max, dar discutăm acum despre 32. Mm, Poți să trimitezi la aceasta? Atunci nu o să mă pronunț cu privire la 149A și voi începe direct cu um, articolul 32.5. În primul rând, o interpretare își, în principiu face lucrurile mai simple, clarifică și explică ce înseamnă cu adevărat anumite concepte, însă această interpretare nu facilitează lucrurile. Există două verbe modale should Spune, spune acolo că declarația uh, unui grup should said, care nu e același lucru cu un shall, care spune că va face acest lucru. Dacă spui should, nu ajută la interpretare, pentru că nu ne ajută să vedem ce se va întâmpla, ci ce ar trebui să se întâmple. Însă problema mea principală cu formularea din prezent este prezența membrilor care pare să impună posibil o obligație asupra membrilor să urmeze obiectivele uh, politice scrise în uh, declarația politică a um, unui grup. Asta e o problemă, pentru că suntem un parlament divers cu membri din 28 de state deocamdată. Uh, Uh, state în care oamenii gândesc diferit, în uh, medii politice diferite. Iar această interpretare ar putea să împovăreze membrii care nu sunt de acord cu tot uh, ce figurează în declarația politică a grupurilor, deși sunt de acord cu majoritatea lor și chiar au o afinitate politică. Dar dacă nu sunt de acord cu privire la o chestiune ciudată, cum ar fi, nu știu, listele transnaționale, care ar putea foarte bine să figureze în uh, declarațiile politice unor grup, grupuri, vor fi uh, supuși uh, presiunii majorității grupului și ar trebui să voteze în acea linie și aici se pune problema dacă acest lucru chiar nu are cumva o afinitate politică în paralel, pentru că asta chiar ar pune o problemă. Nu vrem să creăm probleme politice pentru grupuri existente reale, iar această interpretare chiar ar putea să creeze o astfel de problemă și cred că ar trebui să fie rescris și tot ce ține de uh, obligațiile membrilor să voteze într-o anumită mare, e bine, toată parte, uh, într-o anumită formă, să fie scoasă partea aceasta și să nu adoptăm această interpretare astăzi. Mulțumesc, Helmut Scholz. Mark, um, of... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și cu acest ultim comentariu. Uh, agree on that today or to... Cu acest comentariu remarc că uh, Uh, nu știu dacă putem fi de acord să votăm astăzi, pentru că nu îmbunătățește interpretarea actuală a regulilor. Deci regula nu o schimbăm, asta e, regula e foarte clară. Dar acum avem o explicație a regulii din regulamentul de procedură. Și se spune că ar putea să fie caze, ca, cazuri ca cel al GUE-NGL, când suntem considerați ca grup, suntem uniți în abordarea noastră pe Europa socială, a păcii, ecologică, dar nu suntem de acord cu toate chestiunile, cum vom proceda spre acest scop și cum putem contribui la munca Parlamentului European în această înțelegere noastră. Și avem partidele politice europene. Și cred că pe bună dreptate am decis să spunem că dacă partidele împărtășesc sau nu valorile europene, asta se decidă singure. Deci să decidem noi singuri în modul în care împărtășim aceste valori. Prin urmare, aș spune că nu este necesar să avem această nouă interpretare, pentru că ce avem acum în regulă actuală este suficient. Mulțumesc, Rainer Wieland, ultimul pe listă. Asta. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Eu cred că tonul trebuie să fie ceva mai potolit. În ceea ce privește portița din spate, mi se pare un reproș um, care nu stă în picioare. Noi avem posibilitatea să interpretăm regulamentul uh, această chestiune a fost tratată în mai multe, de mai multe ori de uh, CEJ. Grupurile politice trebuie să colaboreze. Și eu cred că se impune să facem o astfel de interpretare atâta timp cât nu știm uh, cum va arăta nou Parlament. Eu cred că atunci uh, când vom ști cum arată nou Parlament, reproșurile cum că facem uh, corecțiile necesare încât să se potrivească situației actuale ar fi mai degrabă întemeiate. Să eu cred că e mai democratic să stabilim lucrurile de pe acum. Dar, sigur, fiecare crede cum poftește. Eu cred că dacă vorbim despre parlamentarism, Trebuie să se creeze și grupuri politice cu care alegătorul să se poată identifica cât de cât. Și grupurile care până acum n-au avut decât uh, ședințe tehnice, nu cred să califică ca grupuri așa cum uh, le cunoaștem noi din uh, istoria parlamentară. Și acest grup uh, nu cred că trebuie să se enerveze acum așa, pentru că mm, așa cum văd eu lucrurile, acest grup politic uh, va avea parlamentari din patru state membre și nu va îndeplini astfel uh, pragul necesar. Dar această practică de naracola parlamentar, eh, dacă vii la noi, eh, poți profita de una alta pentru a întruni criteriile, atunci eh, totul peste tot și toate plutește un semn de întrebare. Asta e un fel de luatul cu împrumut. și a spune că mm, nu contează care sunt obiectivele politice ale respectivilor, mi se pare o exagerare. Eu cred că, cred că trebuie să existe măcar un consens politic. Și cred că nu e greșit, ci fondat să specificăm acest lucru în regulamentul de procedură. Iar vis-a-vis -vis de cele spuse de colega noastră ceea ce privește cuvântul substanțial. Nu cred că e pertinent. E vorba de substanță, de fond. Dacă cineva sau ceva nu are substanță, atunci nu are nicio legătură cu o cantitate. Pentru că substanța este importantă. Nu este o chestiune de mic sau mare, cum a insinuat colega. Nu substantive, spune vorbitorul, ci substantial. Aber es geht eben, es E vorba de existența unei substanțe, a unui fond comun. Și asta am vrut să introducem în interpretare și de aceea eu pot susține această interpretare. Thank you, colleagues. I still have two colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Mai sunt doi colegi care doresc să intervină, Matius și apoi Fabio din nou. Da, cred că ar trebui să decidem dacă votăm sau nu. Deci, haideți să nu deschidem acum noi domenii de discuție. Domnul Matthews. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând aș vrea să-mi cer scuze dacă de vreme am vorbit mai tare, nu vreau să fiu nerespectuos față de dumneavoastră sau această comisie. În al doilea rând, vreau să spun, domnul Castaldo a pus trei întrebări specifice și mă întrebam dacă înainte de a vota, dacă membrul care susține această moțiune intenționează să răspundă la întrebările domnului Castaldo. Da, în regulă. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult și voi asculta cu interes răspunsurile noastre. Cred că comentariul general pe care vreau să-l fac este că eu am venit în acest uh, loc după referendumul care a avut loc în țara mea, în care electoratul britanic a votat să părăsească Uniunea Europeană. Și peste tot în Europa, partide extremiste și populiste sunt în creștere și sunt foarte dezamăgit de multe aspecte pe care le-am văzut aici. Și este o suspiciune că motivul este că se încearcă manipularea rezultatului, rezultatelor și să se împiedice anumite grupuri politice să se formeze. Dar asta este un fel de jmecherie, uh, cum spunem noi în Anglia, dacă, ca să impunem lucruri pe care oamenii le resping. resping. Deci dacă acest Parlament se ia în serios și vrea să împiedice ca alte țări să plece în Europeană, ăsta este tipul de chestie, de atitudine pe care trebuie să o evităm. Nu știu, poate mă înșel, dar sunt nerăbdător să aud răspunsurile. Mulțumesc. Mulțumesc, Fabio. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că sunt uh, surprins de anumite intervenții, mai ales de cea a domnului Vilont. Eu am încercat să nu am un ton polemic în această dezbatere și am analizat situația strict din perspectivă juridică. Am formulat niște întrebări clare pentru colegul nostru care nu și-au găsit uh, un răspuns în intervențiile colegilor care uh, susțin această interpretare. Sigur că nu s-a a explicat uh, clar uh, care este acest caracter uh, substanțial și real. Nu s-a dat răspuns în ceea ce privește consecințele și căile de atac. Pentru, și e un lucru grav, pentru că dacă obiectivul este clarificarea unei reguli pentru a restrânge sfera posibilelor interpretări, dat fiind faptul că Comisia noastră este competentă în această privință. Ei bine, acest obiectiv nu se atinge nici de cum, ci se merge mai degrabă în direcția opusă. Cele spuse de colegul Anderson uh, sunt pertinente, la fel și alți colegi. Și e adevărat ceea ce spunea colegul Anderson. Și atunci nu înțeleg de ce Domnul Wieland vorbea de consens și convergență politică minimă și v-aș uh, aminti de votul pe care l-ați exprimat uh, față de partidul Fides a domnului Orban, ceea ce e um, straniu, nu? Pentru că, iată, acolo se vede că și în interiorul anumitor grupuri politice există o dinamică, o dialectică și lucrurile nu sunt așa de bătute în cuie. Eu, acum depășind uh, polemicile și um, evaluările vis-a-vis -vis de ședințele de grup, s-a vorbit uh, chiar de grupuri care au avut doar întruniri tehnice Aici, chiar dacă nu am participat la alte reuniuni de grup pentru a putea să-mi formez o părere, eu nu mi-aș lua niciodată libertatea să evaluez o reuniune de grup a PPE, SND sau ALDE. Depășind această polemică care mi se pare sterilă și care nu cred că duce nicăieri, vreau să subliniez încă o dată că există întrebări de natură juridică care nu își găsesc rezolvare. Și dacă vrem să facem un serviciu democrației și parlamentarismului, trebuie să ne luăm mai mult timp pentru a discuta, pentru a ne confrunta ideile. Și acum nu mai e timp. Am ajuns la finele mandatului și nu putem decât să agravăm situația cu o modificare care Uh, e lacunară și superficială. Încă o dată, în interesul funcționării corecte a Parlamentului nostru, reiau solicitarea noastră de amânare a acestei interpretări și de a nu efectua un vot, pentru că și cetățenii ne vor reproșa acest lucru. Yeah. Thank you for... Mulțumesc, Joe Linen. Mulțumesc pentru comentarii. Richard uh, a venit, dar el n-a ascultat toată dezbaterea, deci uh, uh, dăm voie să continuăm și după aceea vei interveni. Deși în 5 minute trebuie să mă la o dezbatere televizată, deci ai noroc dacă nu particip. Am senzația de deja aveam, am avut deja aceeași dezbatere, am ascultat toate aceste argumente. Foarte bine. Marea Britanie în Uniunea Europeană. Încă mai aveți uh, speranță. E bine, e un semn bun. Domnul Castaldo a pus câteva întrebări. Cine decide? Cea mai înaltă autoritate a Parlamentului președintele și probabil uh, președintele va consulta biroul sau conferința președinților dacă se ajunge la astfel de decizie. Există, să zicem, modalități legale, juridice împotrivă? Da, sigur, împotrivă e, da, sigur. Orice membru, orice grup politic sau membru se poate duce la Curtea Europeană de Justiție și apoi s-a exprimat critica că noțiunile sunt destul de vagi, largi, generice. Dar exact asta a fost și critica versiunii anterioare, că e prea concretă. Nu, opusul, de fapt, că e prea concretă. Ah, deci, eh, asta a fost orientarea dată de grup într-un mod substanțial, distinctiv și real, eh, original, gen, genuine în engleză și mi s-a reamintit că Asta este modul în care descrie o orientare politică comună. Deci nu e că ai nevoie de un număr foarte mare de membri, eh, ci e legat de modul în care un grup nou după alegeri își declară orientarea politică comună. Și apoi, doamna, doamna Anderson, uh, și că acum putem să mergem cuvânt cu cuvânt aproape. Sigur că uh, în, ca în cazul pp uh, ului cu FIDE și în alte cazuri nu poți fi 100% de acord cu grupul tău politic. Întotdeauna există o pluralitate a opiniilor și intereselor. Prin urmare, se spune aici, principalele obiective politice. Deci, în mod normal, se poate înțelege că nu e vorba de niște oameni care sunt de acord 100%, ci niște oameni care spun grupul nostru are valori comune, obiective comune. Dacă nu, uh, sigur, uh, grupurile false sunt și ele încă bune. Am mai avut așa astfel de grupuri. Eu încă numesc 5 stele și UKIP un grup fake. Nici s-au întâlnit niciodată și declarat că n-au nimic în comun, în mod public. Deci înțeleg, eu nu înțeleg așa un grup politic în, în acest uh, parlament. Deci nu e vorba să fim de acord cu orice și nu e nici vorba de a cenzura crearea unui grup politic. Oricine poate să se asocieze cu oricine a fost ales liber de cetățeni. Până la urmă, întrebarea care se pune este dacă ei vor să colaboreze sau vor doar să creeze un grup ca să folosească privilegiile acestui uh, Parlament. Și nu știu dacă ar trebui să mai continuăm aici. Ar trebui să avem o oarecare idee uh, despre ce lucrăm. Pentru Europa împotriva Europei eurosceptici nu e nicio cenzură aici în acest uh, Domeniul a fost aleși liber de cetățeni. Putem, într-un grup politic, să fim împotriva Uniunii Europene. Nu e o problemă. ce de deci, să nu mutăm dezbaterea către cenzură, lipsă de democrație și alte povești, că nu asta am avut în uh, intenție, ci să dăm administrației și președintelui niște instrumente prin care să poată monitoriza, să zicem, sau evalua declarația unui grup și valida această declarație. Mulțumesc, Richard, evit, ezit, mă bucur că ai putut să vii, mă bucur să ai deblocat canalul mânecii, dar am discutat foarte mult și n-ar fi o idee bună ca tu să începi discuția de la început, să redeschizi tot. Suntem aproape de a încheia în sensul că avem abordări foarte diferite și cu siguranță avem cel puțin două abordări diferite și există o cerere din partea colegilor de a nu vota acum ci de a amâna până la urmă, în următoarea legislatură și există cealalt grup care promovează ideea de a lua o decizie astăzi. Nu știu dacă vrei să spui ceva realmente final pe acest subiect ca să luăm după aia o decizie. Nu, vreau doar să-mi exprim scuze pentru faptul că am întârziat. M-am întârziat la Londra. Am ascultat uh, și am auzit această sugestie de a fi amânat Asta ar fi un, un bun motiv pentru a extinde articolul 50 uh, și să mai rămân aici dacă mai avem o discuție, dar altminteri uh, eu am fost complet convins de ce am auzit de la ultimul vorbitor, de la Joe Linen. Mi se pare perfect, rezonabil și de bun simț. Mulțumesc! Thank you, dear colleagues. I think... Mulțumesc, dragi colegi. Cred că în primul rând trebuie să decidem dacă votăm astăzi. Deci cine vrea să votăm astăzi, ridicați mâna. Cineva trebuie să numere. Yes. Okay, Yes, who's against? Cine este împotrivă? So we have 10 to 7. So... Deci 10 la 7. Acțiune, președinte. Doar ca informație. Câte locuri în această comisie are grupul socialiștilor și democraților? Pentru că văd mulți colegii de la SND prezenți aici. Da, ne-am uitat și noi la această problemă. Deci votăm. Helmut, vrei să spui ceva? If you are voting today, then I would... Dacă votăm astăzi, atunci am un amendament oral și anume să reformulăm să spunem că declarația politică a grupului trebuie să stabilească valorile shell în engleză și ultima declarație include orientarea politică. Deci ca să fim clari atunci. Shell instead of should. So shell in... Deci în engleză shell în locul lui should. Deci obligatoriu în loc de opțional și în a doua propoziție ori să se spună has to în engleză, trebuie să, sau declarația reflectă orientările comune, etc. So, uh, could you comment, Richard, on this? Richard, dacă să comentezi? Da, cred că prima sugestie e să punem shell în loc de should în engleză. În mod normal, folosim oricum shell în regulamentul de procedură, deci e de bun simț. La a doua schimbare, cred că cuvântul describe în limba engleză, cuvântul descrie, este mai potrivit. Cred că descrie ar fi un, o formulare mai potrivită. Deci mergem pe descrie? Deci descrie, doar descrie. Deci should, în regulă, a doua schimbare, eu aș lăsa lucrurile așa cum sunt. No, it's yeah, here. Yeah, it's yeah. here. Use Yeah. Shall yeah. describe right now. Oh, you want to change the, the, the changing should to shall in both cases. Ah, deci vreți să schimbați la shall în ambele cazuri în regulă, pentru că așa folosim oricum de obicei în procedură. Max. Dacă tot uh, s-a deschis sezonul la amendamente orale, nu, scuze. Nu, încercăm un compromis, dar atunci sugestia mea este să eliminăm formularea its members, membrii ei, intenționează să urmărească împreună și să o înlocuim cu grupul, intenționează să... Pentru că asta ar reduce problema la care m-am referit în timpul intervenției mele. Se opune cineva aceste schimbări de a înlocui membrii? Rainer se opune. Nu? Nu se opune nimeni? A, ah, te opui. Asta vreau să știu. Deci există o opoziție și aici. Deci trecem la vot. Fabio. Un'altra proposta come... O altă propunere ca amendament oral, dacă îmi permiteți, în la al doilea punct, să ne oprim la declarație ar trebui să descrie orientarea politică comună a grupului, fără acelea uh, substanțial uh, și așa mai departe. Putem avea poate vot pe părți aici? So can we proceed to vote? Deci putem să trecem la vot. Votăm doamna James. Doamnă președinte, deși întotdeauna mă bucur uh, sugestii de amendamente orale, deja am făcut schimbări substanțiale la acest text. Aș putea din nou să sugerez că trebuie să amânăm pentru că luăm decizii privind schimbări propuse ca să folosim o, așa, o formulare englezească fără să o gândim până la capăt. Îmi pare rău, am votat deja și am decis că vom vota și acum ne-am permis unele amendamente ca să fie lucrurile mai puțin duroase, dar nu mai vreau să trec din nou și să votăm din nou dacă vrem să votăm, pentru că a fost absolut clar. Deci acum votăm prima parte până la orientarea grupului cu schimbările uh, în loc de should shell și asta e schimbarea pe care înțeleg o agrem, deci votul este deschis, trebuie să ridicăm mâinile. Cine este pentru acest text? 11. 11. Aveți cartele de vot? Putem să votăm electronic? Nu aveți cartele electronice. Prea mulți colegi nu au cartele, îmi pare rău. Deci am avut 11 pentru. Cine este împotriva primei părți a textului? Da, v-am refuzat apelul pentru că nu sunt uh, oameni care au cartela. Nu e problema mea, da, nu e problema noastră, eu am cartela. Nu, nu, nu vot cu apel nominal, vot electronic. Nu putem vota vot cu, vot cu apel nominal pentru că pentru asta avem reguli. Verificăm dar electronic doar dacă colegii acceptă, acceptă, dar vom calcula cine nu are. Deci dacă insistați să votăm electronic, putem să facem, sperăm, dar nu va face lucrurile mai complicate. Deci cine are cartelă, vă rog să introduceți cartela în sistemul de vot. Cine are cartela, vă rog să introduceți, haideți să putem vota. Și după aceea am nevoie de mâini pentru cei care... Votul este deschis pentru prima parte a textului cu șud schimbat în shell. Deci votăm electronic. Cine este pentru și nu are cartela? Nu, a fost o verificare. Scuze, a fost o verificare. Bun, haideți să verific, presupunem că a fost o verificare. Acum votăm prima parte. Deci votul e pe prima parte. Cu schimbarea din should and shell, votul este deschis. Se ridice mâinile cei care nu au cartele. Deci Ramon, doar Ramon. Deci 11 la 7. Dragi colegi, votăm restul uh, textului, partea a doua. Substantial s-ar putea să se mute, în, să se schimbe în substantial, dar mai vedem. Votul este deschis. Încă o dată. Deci, ca să votăm același lucru, sugerați să nu votăm partea care rămâne, ci să votăm întregul text? Nu. Votăm partea care a rămas. Partea care rămâne, da. A doua parte. Asta spunea și eu, repete doamna președinte. So 10 to 8 plus 10 8 11 8 cu Ramon. Deci a fost 11 la 7 prima, 11 8 a doua. Mai avem și a doua interpretarea cele de-a doua reguli, unde sper că vor fi mai puține controverse. Richard, poți foarte rapid să intervii? Interpretarea, mai avem interpretarea și Brexit-ul de discutat și am înțeles că avem Musafir, avem doi colegi din Camera Lorzilor aici, baronesa Hillary Armstrong și Lord Charles Chimuri și am dorit să vă ascultăm, dar încă trebuie să ne încheiem ordinea de zi. Așadar, vot, discutăm uh, cea de-a doua interpretare. Well, I think, Chair, this is far less controversial. Um... Uh, dosarul, doamnă președinte, e controversat ca să uh, economisim timp. Nu voi, uh, nu-l voi prezenta, voi răspunde la întrebări dacă sunt întrebări. Întrebări, Max vrea să intervină. Nu chiar o întrebare, ci o propunere, o adăugire la text. Problema cu această interpretare este că ar permite unui grup să aibă două voturi pe același lucru. Deci să aibă un vot asupra titlului unui raport când se votează agenda și apoi să încerce să schimbe titlul raportului încă o dată atunci când este votat raportul ca atare. Noi, grupul Verzilor EFA, ă, suntem foarte mult în favoarea drepturilor grupului de a propune cât mai multe amendamente. Ne-am luptat pentru acest lucru de multă vreme, dar să avem două voturi pe aceeași chestiune chiar în aceeași săptămână unor este cam prea mult chiar și pentru noi, verzi EFA. Prin urmare, aș vrea să adaug la interpretare o virgulă și cuvânt, cuvintele cu excepția situației în care citesc deci redactarea amendamentului eh, titlul unei rezoluții conform regulii numărul etc. nu constituie o schimbare pe ordinea de zi dacă titlul rămâne în domeniul subiectului dezbătut. Și aici vine propunerea mea. Cu excepția situației în care o cerință echivalentă în substanța ei a fost supusă votului în timpul adoptării ordinii de zi. Această formulare va da grupului libertatea să aleagă dacă să încerce să schimbe titlul unui raport în timpul votului pe ordinea de zi luni sau să încerce să schimbe titlul raportului în timpul votării respectivului raport. Dar nu ai decât o ocazie de a face asta. Asta este propunerea verzilor. Any quick reaction to this proposal, Richard? O reacție rapidă la această propunere, Richard? Da, cred că deseori titlul unei dezbateri nu va fi la fel de lung sau precis ca titlul rezoluției care îi corespunde. Și, într-adevăr, avem uh, o dezbatere comună pe un grup de subiecte. Deci, nu cred că uh, e vreo problemă în a încerca de două ori acest lucru. Deși înțeleg uh, pertinența argumentelor lui Max, nu sunt sigur dacă e strict necesar și mă uit la formulare încă o dată. Poate repetați partea de după virgulă, cu excepția situației în care o solicitare echivalentă a fost formulată în cursul adoptării ordinii de zi. Da, acest lucru ar putea fi prea rigid, e o primă reacție a mea, pentru că dacă s-a modificat titlul unei dezbateri și apoi se revine la titlul rezoluției atunci când se votează pe rezoluție, acest lucru s-ar putea să elimine anumite compromisuri care au fost negociate între timp pe rezoluție, ceea ce deseori nu, se, nu e identic cu titlul dezbaterii. Pentru că, evident, uh, uh, e vorba de a întreba Parlamentul pe aceeași temă în cam aceeași uh, perioadă, ca să-i spun așa. Mulțumesc. Alte comentarii în această privință? Înțeleg că Richard se opune acestei modificări. Max, vrei să știi dacă susținem amendamentul tău sau nu, sau votăm fără amendament, sau insisti? Mi se pare convingătoare argumentația lui Richard în ceea ce privește uh, nevoia de compromis. Dar întrebarea este dacă avem nevoie de această interpretare la urma urmei. N-am să permit alte comentarii. Putem vota cine este pentru această interpretare, așa cum este propusă de Richard. Vot electronic. S-a deschis votul la 149. O persoană n-a votat. Și Ramon, ai votat pentru, nu? Atunci avem 951. Uh, 1051 de fapt, deci se adoptă și putem trece la ultimul punct, sper, care se, este tradiționalul nostru punct pe Brexit. Vroiam doar să vă anunț că în ceea ce privește interpretarea articolului 32.5, primul aliniat, vreau să se treacă să se noteze în procesul verbal că grupul meu politic se opune acestei uh, interpretări. Secretariatul a luat notă de acest lucru și veți regăsi aceste observații în procesul verbal al ședinței. Dragi colegi, poate putem să începem tradiționalul nostru schimb de opinii pe Brexit invitându-i pe baronesa Hillary Armstrong și domnul Schimuli să fac câteva comentarii dacă doresc. E o onoare pentru noi. Yes? Okay. Um, good afternoon. Bun. Bună seara. Am avut o zi fascinantă aici, am participat la întâlniri ale Comisiei AFET mai devreme. Domnul Banie ne-a oferit uh, o actualizare a poziției UE și a celor 27. Nu pot decât să îmi cer scuze pentru trauma și timpul și energia pe care trebuie să o cheltuiți pe ceva pe care noi, în Regatul Unit, nu reușim să decidem. Sunt rușinată, stânjenită și nu cred că gestionăm bine problema. În camera lor zilor